So, good morning, colleagues. Uh, you're very welcome to this Bună dimineața, dragi colegi. Bine ați venit la reuniunea comisiei din această uh, zi. Punctul 13 de pe ordinea de zi este raportul anual privind politica de în domeniul concurenței. Un uh, raport foarte important și am înțeles că astăzi se discută a doua oară acest subiect. Am înțeles de asemenea că săptămâna trecută la Strasburg uh, a avut loc o reuniune între raportorii din umbră care au discutat amen, um, soluții de compromis, pornind de la cele 221 de amendamente înaintate și dau cuvântul raportorului domnului Ramon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi continua limba germană. Este o mare plăcere pentru mine să mă ocup de acest uh, raport pentru că discuțiile se desfășoară într-un mod foarte constructiv și amendamentele depuse se îndreaptă de asemenea într-o direcție constructivă. Reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna trecută din uh, Strasburg a fost marcată de un ton de asemenea constructiv și cred că toate aceste lucruri ne vor permite să adoptăm un raport foarte bun. Acest lucru este posibil pentru că există un acord transpartinic vis-a-vis -vis de politica în domeniul concurenței în uh, Europa, care funcționează destul de bine. Uh, de asemenea, nu putem critica în mod fundamental atitudinea și măsurile luate de comisie în acest domeniu, ceea ce uh, ne permite să ne gândim cu adevărat la viitorul politicii în domeniul concurenței și acest lucru se reflectă și prin amendamentele depuse. De exemplu, un subiect pe care îl vom discuta la viitoarea reuniune a raportorilor din umbră se referă la domeniul digital și politica concurențială în domeniul digital unde ne confruntăm cu uh, pro, pro, uh, provocări uh, pe care nu le cunoaștem din trecut. De exemplu, fuziunea între WhatsApp și Facebook, o fuziune foarte importantă, doar unul, una din aceste societăți comerciale oferă servicii gratuite, Messengerul de la Facebook și această situație trebuie examinată îndepărtându-ne de la măsurile clasice de politică în domeniul concurenței, pentru că trebuie să țină seama de impactul folosirii datelor utilizatorilor și în acest domeniu, în domeniul digital, va trebui să discutăm mai multe cazuri, trebuie să discutăm uh, puterea de piață pe care o dețin uh, platformele, de exemplu, când vine vorba de rezervarea unor camere de, de, de hotel. De asemenea, trebuie să ne gândim uh, abordarea politicilor în domeniul concurenței um, când vine vorba de serviciile accesibile în uh, regiunile rurale, de exemplu, când ar trebui să, inter- să intervină politica în domeniul concurenței pentru a asigura o bună funcționare a pieței. Acesta este un alt subiect pe care va trebui să-l, să-l discutăm și ajung la un punct principial pentru acest raport. Trebuie să ne întrebăm dacă cadrul de reglementare care funcționează atât de bine trebuie să uh, evolueze, oare nu ar trebui să dăm o, o atenție mai mare noilor subiecte relevante și pentru buna funcționare a democrațiilor? Am văzut că aceste platforme sociale de comunicare sociale pot fi folosite pentru uh, a avea activități propagandistice într-un sens sau altul, se pune întrebarea dacă acest subiect uh, poate fi discutat. Este o idee bună să-l discutăm în contextul uh, politicilor din, uh, concurențiale sau această dezbatere ar trebui să fie să fie purtată în alte contexte. Oricum este o dezbatere în desfășurare se acoperă foarte multe subiecte, foarte multe sectoare și nu în ultimul rând, în calitate de verde, aș dori să mă refer la ceea ce se întâmplă în domeniul agriculturii. Aici există un subiect pe care nu uh, putem să pierdem din vedere. În ultimii uh, 30 de ani uh, ponderea marilor concerne uh, mondiale care comercializează semințe pe piață a crescut de la 12% până la mai mult de 60%, ceea ce are o relevanță nu doar din punctul de vedere al concurenței, ci trebuie să ne gândim dacă asemenea fenomene de, de concentrare nu ar trebui să fie examinate dintr-o altă perspectivă și în ce cadru ar trebui să abordăm, să discutăm o, un asemenea fenomen de concentrare a poziției, de consolidare a, a poziției pe piața unor uh, societăți uh, comerciale. Și uh, vă mulțumesc și doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru uh, colaborarea foarte bună pe care am avut-o până acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Raimon, și dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Gunnar Hockmark este primul în numele PP, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru acest raport și pentru inițierea discuțiilor pe acest subiect. Cred că avem și am avut fiecare oportunitatea de a ne aduce contribuția la un uh, raport relevant și bun în domeniul politicilor concurențiale. Câteva idei din partea mea. În primul rând, cred că trebuie să apărăm și să garantăm integritatea mandatului Comisiei în domeniul concurenței. Nu suntem noi cei care trebuie să spunem ce, la ce, ce judecăți și ce concluzii trebuie să tragă Comisia Europeană și uh, Uh, care sunt domeniile de care ar trebui să se ocupe, ocupe. Nu ar trebui să încercăm să politizăm noi uh, deciziile în domeniul concurenței. Apărând independența Comisiei în domeniul concurenței, apărăm de fapt uh, o politică echidistantă în domeniul concurenței, ceea ce înseamnă un mare uh, Uh, câștig al Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că nu se formează uh, carteluri și poate ar fi și mai important să uh, garantăm, să asigurăm faptul că noi actori economici pot, pot intra pe piață și, în acest punct de, și din această perspectivă um, în domeniul concurenței nu cred că trebuie să tragem comisia de mână să-i de mână că să-i atragem atenția sectoarele, asupra sectoarelor pe care ar trebui să le examineze, dar de exemplu, ținând seama de piața de Uniunea Energetică, de obiectivul pe care îl avem de a crea Uniunea Energetică, Comisia Europeană cred că ar trebui să acorde atenție mai mare acestui domeniu, ar trebui să fie mai activă în toate domeniile importante, prioritare pentru Uniunea Europeană și prin amendamentele depuse de noi precizăm faptul că nu dorim să influențăm Comisia din punctul de vedere al uh, considerentelor politice mm, de care trebuie să țină cont de mediu și așa mai departe. Noi suntem legiuitorii în domeniul climatic, în domeniul energetic sau în domeniul factorilor sociali care trebuie să fie importanți pe plan european și Comisia Europeană trebuie să interpreteze aceste legi, să fie activă în aceste domenii, însă mm, trebuie să țină seama de considerente politice. Subliniem de asemenea necesitatea unei cooperări internaționale. Insistăm asupra necesității de a acționa în cazul guvernelor care recurg la politici fiscale care uh, denaturează uh, concurența, uh, respectând faptul că politica fiscală țină de competențele statelor membre și nu de cele ale Uniunii Europene. Ne bucură primii pași pe care am făcut în negocierea acestui raport și cred că dacă vom putea combina respect respectarea independenței Comisiei cu um, intenția de a spori activitățile Comisiei în domeniul concurenței, pentru că concurența uh, Uh, trebuie să garanteze apariția unor noi actori pe piață în domeniul economiei digitale, în domeniul energetic, în domeniul bancar sau uh, piețelor financiare. Cred că este suficient. Comisia are aceste responsabilități și uh, trebuie să-i transmitem un mesaj foarte clar. Ne dorim mai multă concurență, o concurență mai bună, pentru că acest lucru este bun pentru consumator, pentru economie, pentru dinamica dezvoltării economiei europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele SID, raportorul din numărul este domnul Șani. Very much, Mr. Chairman. Eh, as already mentioned in the uh, first debate... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a men- menționat deja,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 Mulțumesc foarte mult. La ECR este cineva de la ECR? Nu. La ALDE? Nu. Trecem acum la GUE. În continuare, doamna Lopez este următoarea vorbitoare. Eu te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Și doresc, de asemenea, să adaug faptul că e vorba de un dosar extrem de complicat greu de gestionat, în care se subliniază puncte de vedere destul de diferite în ceea ce privește importanța anumitor politici europene. Și um, felul în care acestea se desfășoară. Cred că e bine să recunoaștem faptul că vrem cu toții să Uh, felicităm Comisia pentru disponibilitatea sa, ceea ce demonstrează că există o colaborare interinstituțională, așa cum este logic în momentul în care vorbim despre astfel de politici. Cu toate acestea, eu cred că, din păcate, acordurile și restul uh, acordurilor uh, care deja sunt în curs de implementare par să fie mai greu de obținut. Tocmai probabil pentru că Punctul de plecare îl reprezintă întrebarea următoare. Ce înseamnă, de fapt, și de drept în ziua de astăzi politica pentru concurență? Și tocmai de aceea poate e greu să ajungem la elemente concrete. Și în acest sens aș sublinia două aspecte, tocmai referitor la politica pentru concurență, care mie mi se pare extrem de pertinente. Mai întâi, variabilitatea acestei politici, atât în felul în care funcționează și în definirea sa, ca și competență. E o politică deschisă și poate fi modificată. Deci, asta înseamnă că nu întotdeauna putem să utilizăm ca și cum ar fi o imagine cadru uh, fixă. Uh, trebuie să ținem seama de această variabilitate. În al doilea rând, am impresia că e vorba de un sistem un sistem aparte, politica de concurență ar trebui să fie ceva mai tehnic, nu? Și cred că fără niciun fel de îndoială, dacă Uh, ceva face parte din miezul procesului politic în această Uniune Europeană reprezintă tocmai această politică, politică pentru concurență. Dar, ca să spun foarte simplu, nimic nu e mai politic decât politica pentru concurență, repet încă o dată. Și tocmai de aceea nu putem goli nici de competențe și nici nu putem să o îndepărtăm de sistemul de luare de decizii din Parlament, pentru că Parlamentul este cel care trebuie și poate să imprime o nouă orientare, o nouă direcție pentru această politică pentru concurență. Noi suntem convinși de faptul că Exact aici trebuie să uh, uh, intervine modificarea și anume că e vorba de aspecte concrete pe care noi vom continua să lucrăm. Vrem să luptăm împotriva diferitelor monopoluri în materie de energie, împotriva uh, sporirii prețurilor, ceea ce condamnă la sărăcie energetică mii de persoane, să luptăm împotriva lanțurilor speculative în materie de distribuire și de producția uh, uh, și de uh, comercializarea produselor agricole, în așa fel încât producătorii să poată beneficia uh, de cele mai bune prețuri. Și de asemenea trebuie să ne dăm seama că putem să reducem în interesul lucrătorilor uh, acele discrepanțe care există între regiuni și state în Uniunea Europeană, cele care apar și se manifestă acum pe piață în toate aspectele uh, care țin de asemenea și de latura digitală și care sunt deosebit de importante acum și vor fi și mai importante pe viitor. Deci, toate aceste lucruri sunt clare pentru toată lumea, nimeni nu le poate contesta. Și acest lucru ține de competențele Parlamentului European, în așa fel încât intervenția sa în procesul politic să fie o intervenție eficientă. Vreau să amintesc și închei astfel că politica pentru concurență este una extrem de sensibilă. Trebuie să ținem seama de acele neajunsuri care apar pe piață, pentru că acestea au consecințe asupra societății și asupra consumatorilor. Asta ne dorim și în acest sens vom lucra și vom face un efort în așa fel încât să încercăm să ajungem la poziții de consens cât mai ample. Deci, domnul raportor se poate vizui pe noi în acest uh, spirit. So, thank you very much indeed for that. Have we ENF? Mulțumesc foarte mult. De la ENF este cineva? Nu? La intervențiile spontane din partea PP, văd că domnul Schwab dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, vă îi mulțumesc uh, și îl felicit pe raportor, precum și pe raportorii din umbră. Raportul și amendamentele sunt foarte utile. Aș dori să mă concentrez pe câteva amendamente cheie. Uh, Mai întâi amendamentul 39, care se aseamănă cu amendamentul 37 din partea domnului uh, Gunmar, care nu vizează durabilitatea din punct de vedere uh, clasic, poate din punct de vedere economic, să zicem, dar nu e vorba de drepturile sociale sau de alte lucruri, ci e vorba de a ne asigura că funcțio piața funcționează așa cum trebuie, în împrejurări normale. Și asta este cei mai bine pentru toată lumea, și pentru cetățeni, și pentru mediu, de aceea vă solicit susținere pentru aceste amendamente. Apoi o chestiune la care s-a referit și Mihail, Mihail Raimon și alți colegi, și anume că încercăm să ajungem din urmă inovarea digitală, încercăm să găsim răspunsuri la întrebări complexe și cred că ar trebui să, ne, să nu încercăm să le reglementăm pe toate deodată, ci și să nu ne jenăm să facem pasul următor. Cred că regulamentul Comisiei cu privire la platformele pentru activități uh, sunt, este, această propunere este foarte bună. Însă, în același timp, nu trebuie să mergem prea departe. Amendamentele 64, 54 și 86 demonstrează această deschidere de care avem nevoie atunci când ne ocupăm de un sector care ne-ar putea fi util atunci când evaluăm situațiile acestea, cum ar fi sectorul comerțului electronic, cu toate problemele legate de platforme în contextul politicii de concurență. Aș dori, desigur, să mă concentrez pe nevoia de a determina statele membre. In, uh, law, uh, we have seen that... Cabina română vă informează că din motive operaționale uh, interpretarea în limba română nu va mai putea fi oferită. Veți putea în continuare însă să vorbiți limba română. Vă mulțumim pentru atenție. It's effective as it should be if there is too much of a delay in implementation.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

comment en tant que président de l'Eurogroupe pouvez-vous contribuer à maintenir la cohésion des 19 États membres de la zone euro Merci. Well, uh, a couple of comments uh, on, on your uh, on, on your question. First, uh, let me tell you that I don't uh, I don't share your view that the, that we have a chaotic situation in the euro area. Uh, on the contrary, uh,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 nämlich auf dem Dezembergipfel oder auch danach den Backstop ab 2024 zu implementieren. Thank you, Mr. Mr. Pretzler, by, uh, by your comments. It's, um, it's uh, in questions. It's very important uh, to, uh, to, to bear in mind that the, the, the Eurogroup uh, is a, uh, a uh,